Brilliant. Thank you very much. So the first item on this morning's agenda is the... Vă mulțumesc. Deci primul punct de pe ordinea de zi este raportul COMI privind uh, strategia privind piața unică. Compromisul 1. Cine stă pentru? Nu știu dacă funcționează microfonul. Sper că da. Compromisul a prima parte. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 51. Cine stă pentru? Împotriva? Verificăm, vă rog. One EPP too many. Este un vot în plus de la PPE. Thank you. That's good, thank you. Acum e în ordine, vă mulțumesc, s-a închis votul. Se respinge, vă mulțumesc. Compromisul 7 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Ample 3 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Ample 5 pentru, împotriva abținerii se respinge. 59 pentru, împotriva abținerii se respinge. Compromisul 8 pentru împotriva abținerii se adoptă. 66 pentru împotriva abținerii se respinge. 67 verificăm. 66. Amendamentul 66. Thank you. falls. Six. Se respinge. To amendment 70. Supun la vot acum amendamentul 78, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Cred. 79 pentru, împotriva abțineri se respinge, 80 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 81 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 6 din partea Comisiei Empul pentru împotriva țineri se adoptă, 7 pentru împotriva țineri se adoptă, 8 pentru împotriva țineri se adoptă, 82 pentru împotriva țineri se adoptă, 83 pentru împotriva abținerii se adoptă, 84 a fost adoptat, 85 pentru împotriva abținerii se respinge. 21 din partea Comisiei Ampul pentru împotriva abțineri se adoptă, 27 pentru împotriva abțineri se adoptă, 86 pentru împotriva cred că a fost respins, compromisul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă, 97 pentru împotriva abțineri se respinge, verificăm sorry. That was me misreading that, sorry. That's passed. Se adoptă, îmi cer scuze, ampul 12 pentru împotriva abțineri se respinge. 98 pentru, împotriva abțineri se respinge. 99 pentru, împotriva abțineri se respinge. 100 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Continuăm cu 104 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 105 pentru, împotriva abținerii. se respinge Ample 2. Doriți să-l verificăm pe ultimul? 105. That falls. Se respinge, cred, da? Ample 2 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 106 pentru, împotriva abținerii, se respinge. 11 pentru, împotriva abținerii, se adoptă. 109 pentru, împotriva abținerii, se respinge. 117 pentru, împotriva abținerii, se adoptă. 118 vot pe părți, prima parte. Cine este pentru? Împotriva. Haideți să verificăm. Se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abținerii. Cred că trebuie să verificăm și a doua parte.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 Tocmai am aflat că ar fi trebuit să votăm 111, 112, 113, deci haideți să revenim 101 pentru împotriva 100. Deci am revenit la pagina 11, spune doamna președinte. Sunt amendamente compatibile cu amendamentul 100 care a fost adoptat, deci 101 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 102 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 103 pentru, împotriva, haideți să verificăm 103. Cred că a fost adoptat. Da, a fost adoptat. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, am ajuns la compromisul 12 pe pagina 13 pentru, Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Supun la vot acum amendamentul 132 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 133 pentru, împotriva abțineri se respinge. 134 a devenit caduc. Compromisul 22, prima parte pentru împotriva abținerii se adoptă, a doua parte pentru împotriva abținerii se adoptă. 136 pentru împotriva abținerii se adoptă, însă haideți să verificăm mai bine. That's passed. What compromise? se adoptă. Compromisul 13 pentru împotriva abțineri se adoptă. 143 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 14 pentru împotriva abțineri se adoptă. 149 pentru împotriva abțineri se adoptă. 150 pentru împotriva abțineri. Haideți să verificăm. Este foarte complicat, vă mulțumesc. 150. Se respinge. 151 pentru împotriva țineri se adoptă. 152 pentru împotriva țineri se adoptă, 153 pentru împotriva țineri se adoptă, 154 cu un amendament oral pentru împotriva abțineri se adoptă, 155 pentru împotriva abțineri se adoptă, nu, îmi cer scuze, spune doamna președintă, 155 este caduc. Supun la vot 157 pentru împotriva abțineri se adoptă. Urmează acum 159 pentru împotriva. Cred că a fost... Nu, 158 a devenit caduc. Supun din nou la vot 159. Cine stă pentru? Împotriva. Se adoptă. Compromisul 15, prima parte, cine este pentru împotriva abțineri se adoptă, a doua parte, pentru împotriva abțineri se adoptă. 162 pentru împotriva abțineri se respinge. 170 pentru împotriva abțineri. Cred că a fost respins. 171 acum pentru împotriva abținerii. Se respinge. 172 pentru împotriva abținerii. Se adoptă. Îmi cer scuze, spunea la președinte, a fost respins, însă mai bine verificăm. That falls se respinge. 173 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 174 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 175 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 176 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 177 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 178 este caduc, 179 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Ample 19 pentru Ample 19 a devenit caduc. Ample 33 pentru împotriva abținerii. Cred că trebuie să-l verificăm. Să respinge. Ni s-a mai ală, alăturat un uh, membru PPE pentru că din nou avem un vot în plus. E în ordine. să respinge. Vă mulțumesc. Amendamentul 180 în două părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotriva Se adoptă. 180, a doua parte. 181 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 191 155, 157, 158, 159 cred că ar trebui să fie votată pentru că sunt compatibile cu 153. Pe pagina 20. So I'm talking about 155. Deci 155, 156, 157, 158. Well, 154 was a... 154 a fost adoptat, deci uh, sunt caduce. Da, dar sunt compatibile cu 153, doamna președintă, am adoptat amendamentul 154 și mi s-a spus că 150, 155, 157 și 158 sunt caduce. Aș dori să vă cer să verificați cu consilierii dumneavoastră. Am adoptat 154 și lista mea de vot îmi spune că amendamentele de la 155 până la 159 sunt caduce. 154 a fost respus, spune doamna Miții. Nu, 154 a fost adoptat, spune doamna președinte. Deci continuăm uh, cu votul și îți cer să uh, verificați cu consilierii. Nu, este ușor. 153 a fost adoptat. Și dacă 154 este deci 154 este respins, dacă 153 este adoptat. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, aveți dreptate, am greșit și îmi cer scuze. Deci nu ar fi trebuit să supunem la vot 154 și trebuie să supunem la vot 155. Cine este pentru? împotriva abțineri se adoptă, 157 pentru, împotriva abțineri se adoptă și 158 pentru. And sorry, and we also need to adopt one five, one five. 156. Supun la vot 156. Este caduc. 158 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Deci, pentru a rezuma, în, la aliniatul 12, amendamentele a, a, adoptate au fost 153, 155, 156 a fost respins, 157 a fost adoptat și 158 a fost adoptat. And 159 was de asemenea, 159 a fost adoptat. Îmi cer scuze, este foarte complicat. I think we are now, we've voted compromise six. Am votat amendamentul de compromis 16 de pe pagina 27 și am ajuns la amendamentul 191 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 17, pe părți, prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 17, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 196, pentru, împotrivă, abțineri. Cred că a fost respins, însă haideți să verificăm. 196. Amendamentul 196. is closed. S-a închis votul. Se respinge. Continuăm cu amendamentul 207 pe pagina 30 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă 208 pentru, împotriva abțineri. Se respinge. 209 nu. A devenit caduc? Nu, nu a devenit caduc. Deci trebuie să le votăm pe toate. Doriți să le votăm în, uh, în bloc? Nu. 209 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 210 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 211 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 212 pentru, împotriva țineri se adoptă, 213 pentru, împotriva țineri se adoptă, 214 pentru, împotriva țineri se adoptă, 215 pentru, împotriva țineri se adoptă, 216 pentru, împotriva țineri se adoptă, 217 pentru, împotriva țineri se respinge. 218 pentru împotriva abțineri se adoptă, 220 vot pe părți pentru, împotriva abțineri se adoptă. 220 a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. 219 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Doriți să verificăm? That is passed. Se adoptă. 20. 221 pentru. A, da, a devenit caduc. Compromisul 18 pentru împotriva abțineri se adoptă. 228 a devenit caduc. 200 29, 230, 231 și 232 pentru, împotriva abținere. Sunt respinse. Compromisul 19 pentru împotriva abținere. Haideți să verificăm. Nu, se adoptă. Amendament, uh, compromisul 19. Să pun la vot 238 acum pentru împotriva. Haideți să verificăm. 238. That falls. A fost respins 239 pentru împotriva abținerii. Se adoptă 240 pentru împotriva abținerii. Se adoptă 241 pentru împotriva abținerii. Se respinge 32 de la Comisia de Ocupare pentru împotriva abținerii se respinge. 242 pentru împotriva abținerii se respinge. 243 pentru împotriva abțineri se adoptă. Ample 10 pentru împotriva abțineri se respinge. Ample 14 pentru împotriva abțineri se respinge. 15 pentru împotriva abțineri se adoptă. 16 pentru împotriva abțineri se adoptă. 17 pentru împotriva abțineri se adoptă. 20 pentru, împotriva, abținere. Se adoptă. 23 pentru, împotriva abținere. Se adoptă 30 pentru, împotriva abținere. Se adoptă 34 pentru, împotriva abținerii. Se adoptă 35 pentru împotriva abținerii. Se adoptă 36 pentru împotriva abțin, abținerii. Se respinge 37 pentru împotriva abținerii. Cred că trebuie să verificăm 37. Um, Se adoptă 38 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă 244 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge 245 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă 246 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 247 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 248 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 249 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 250 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 251 pentru, împotriva abțineri se respinge, 252 pentru împotriva abțineri se respinge, 253 pentru împotriva abțineri se adoptă, 254 a devenit caduc, 255 pentru împotriva abținării se adoptă, 256 pentru împotriva abținării se adoptă, 157. ...257 pentru împotriva abțineri se adoptă. 258 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 259 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 260 pentru, împotriva abțineri se adoptă 261 pentru împotriva abțineri, se adoptă 262 pentru împotriva. Haideți să verificăm 262. Fals. Se respinge. Compromisul 20 pentru împotriva abțineri se adoptă. 269 pentru împotriva abțineri se adoptă. 270 pentru împotriva abțineri abțineri, se respinge. Haideți să verificăm. Yeah, thank you. That's passed, I think. No, that falls. E respins. Îmi pare rău, Malin. Acum, 271 e caduc, ocupare pentru împotriva abțineri se adoptă, 9 pentru împotriva abțineri e respins, 272 pentru împotriva abțineri se respinge, 273 pentru împotriva abțineri se adoptă, 274 pentru împotriva abțineri e respins. cinci pentru împotriva abțineri se adoptă, 276 pentru împotriva verificăm. Se respinge. 277 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 278 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 279 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă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 295 pentru împotriva abțineri se adoptă, 296 pentru împotriva abțineri se adoptă, 298 și 299 sunt caduce, fiecare caduce, caduce și iată că ajungem până la 307. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă, 308 pentru împotriva abțineri se respinge, 309 pentru împotriva împotriva abțineri se respinge. 310 pentru împotriva abțineri se adoptă, se respinge 311 pentru împotriva abțineri se respinge, 312 pentru împotriva abțineri se respinge, 313 pentru împotriva abțineri. Putem verifica? That's passed. Se adoptă. 314 pentru. Verificăm. Îl verificăm și pe acesta. Sorry, that's passed. Yes, sorry. You're in favor. Three. Se adoptă. 314. 315 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 316 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 317 pentru, împotrivă. Putem verifica 317. Se respinge. 24 amplă pentru, împotrivă. Okay, so three, 24 from employment's fallen, 26. 24 e caduc, de fapt. 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 8 in favor. 318 pentru împotriva abțineri se adoptă, 319 pentru împotriva abțineri se adoptă, 320 e caduc? 221 pentru împotriva abțineri se respinge, 322 pentru împotriva abțineri se respinge, 323 pentru împotriva abțineri se adoptă, 324 pentru împotriva abțineri se adoptă, 325 pentru împotriva abțineri se respinge, 326 pentru împotriva abțineri se respinge, 3 Trebuie să-l votăm pe acesta? Yes, we need to vote these ones. Da, trebuie să le votăm. Bun, 327 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge 328 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. Falls. 329 in favor. 329 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 330 pentru împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Și verificăm. Yes, it's passed. Da, se adoptă. 331 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, a, a nu, 31 e caduc. 332 in favor. 332 pentru împotriva abțineri se adoptă. 333 pentru împotriva abțineri se respinge. 334 pentru împotriva abțineri se adoptă. 335 pentru va abțineri se adoptă 336 pentru împotriva abțineri se respinge 303 verificăm Se respinge. 337 pentru împotriva abțineri se adoptă. 338 pentru împotriva abțineri se adoptă. 339 pentru împotriva abțineri. 340 pentru împotriva abțineri se adoptă. 341 pentru împotriva abțineri se adoptă. 342 pentru împotriva abțineri se respinge. 25 amplă pentru Împotriva. Și vom verifica. Employment 25. Employment 25. Okay. Ocupare 25. Se adoptă. Da, dar era un vot foarte strâns. 11 ocupare pentru împotriva abțineri se adoptă, 29 pentru împotriva abțineri se adoptă, 300 3 pentru împotriva abțineri se respinge, 344 pentru împotriva abțineri se respinge, 345 pentru împotriva abțineri se respinge, 346 pentru împotriva abțineri se respinge, 347 pentru împotriva a, pentru se adoptă. 348 pentru. 348 pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 349 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 350 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 351, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 352 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ocupare 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 353 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 354 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. That falls. Se respinge. 55. 355 pentru împotriva abțineri se adoptă 356 pentru împotriva abțineri se adoptă 357 pentru împotriva abțineri se adoptă 358 pentru abțineri se respinge 360 pentru pentru, împotriva abțineri se adoptă, 361 pentru, împotriva abțineri se respinge, 362 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 363 pentru, împotriva abțineri se respinge, 359 pentru, împotriva abțineri se respinge, 364 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 23. Trei părți. Prima parte. Pentru împotriva abțineri se adoptă. A doua parte. Pentru împotriva abțineri. Haideți să verificăm. Se adoptă și cea de-a treia parte pentru împotriva abțineri se adoptă. 373 pentru împotriva abțineri se respinge, 374 pentru împotriva Se respinge. 376 pentru împotriva abțineri se adoptă. 375 pentru împotriva abțineri se adoptă. 377 pentru împotriva abțineri se respinge. 378 pentru împotriva abțineri se respinge. 379 pentru împotriva abțineri se adoptă. 380 pentru împotriva abțineri se adoptă. Ocupare 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 2 pentru, împotriva abțineri. Cred că trebuie să verificăm amendamentul 2. Amendment 2. Key vote. Amendment 2. Deci, amendamentul 2, spuneam. Amendamentul 2. Sorry. Intervenție fără microfon din sală. Start again. It's so amendment 2. Deci o luăm de la capăt. Amendamentul 2, care de fapt e vorba de trimiterea 8A, 9, pentru, împotrivă. A, votăm electronic. Încă trei voturi mai așteptăm, trei persoane din sală. Bun, s-a închis votul. Și deci se respinge cu un vot diferență. Now we've got a new camera on the table. Ah. Oh. Avem o nouă cameră de luat vederi care e fixată acum pe birou. Uitați, atenție, aici avem un robot pe masă și ne filmează. Bun. Și data viitoare să vedeți că o să avem drone care să, se zboare pe aici prin sala și o să ne filmeze. Bun. Amendamentul 3. Pentru. Pentru. Cine e pentru amendamentul 3? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Cred eu, dar haideți să verificăm amendamentul 4. Yeah, that falls. Amendment 5. Da, se respinge amendamentul 5 și 6. 6. Cine e pentru? Împotriva abțineri. Se respinge. Ocupare C2 pentru împotriva abțineri se adoptă. C3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru împotriva abțineri se respinge. 10 pentru împotriva 10 pentru, pentru, pentru, verificăm. refuz, da, se respinge. 11 pentru, împotriva, abțineri. Vreau să verificăm. Haideți să-l verificăm și pe acesta. That falls. Se respinge. Amendamentul 12 pentru, împotriva, verificăm, vă rog. Uh, Compromisul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 20 pentru împotriva abțineri se respinge. 21 pentru împotriva abțineri se adoptă. 22 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 28 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 29 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 30 pentru, împotriva abțineri, se adoptă compromisul 30, 3 pentru, împotriva abțineri, se adoptă Compromisul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. 39 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6 A, ah, și cea de-a doua parte a compromisului 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. 43 pentru împotriva abțineri se respinge. 44 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 45 pentru, împotriva abțineri se, adoptă, se respinge. 46 pentru, e caduc. 47 pentru, 47 pentru, împotriva abțineri se adoptă 48 pentru împotriva abțineri, se adoptă 49 pentru împotriva abțineri, se adoptă Ocupare A pentru împotriva abțineri se adoptă. B pentru împotriva abțineri se adoptă. C pentru împotriva abțineri se respinge. Și mai așteptăm o, o cartelă de vot? Da? Bun. Mulțumesc. Eu uh, am trimis uh, ieri uh, o științare secretariatului. Mulțumesc. Deci uh, am uh, trimis un... Uh, am înștiințat ieri că doresc să prezint o opinie minoritară în conformitate cu articolul 56 alineatul 3 um, al regulamentului nostru, fiindcă și o să vă citesc această opinie minoritară în momentul în ca, la votul final, ca să se înregistreze acest lucru, să se consemneze și să fie anexată Mecanisme ca piața unică au accentuat uh, desfințarea instrumentelor de regulament de uh, supremație a economiilor și au dus la asimetrii de dezvoltare, au, prom au promovat ev evaziunea fiscală și uh, profiturile au mers către paradisuri fiscale. Privatizările, dereglementarea regulamentelor comerciale și concentrarea capitalului piața unică a ascuns uh, concepte de propagandă, cu, de, cu concepte de propagandă, uh, însă a aprofundat uh, neoliberalismul. A promovat atacul asupra drepturilor um, lucrătorilor, devalorizarea salarială, lipsa de reguli la locul de muncă, a precarizat slujbele și a Uh, dus la politici fiscale incorrecte, invocând uh, preocupări cum ar fi lipsa de creștere a venitului, șomajul, incapacitatea de finanțare a IMM-urilor și nivelul foarte scăzut de investiții, Comisia Europeană a um, lansat strategia pieței unice. Dar noi respingem această strategie în mod ferm. Uh, pentru că nu face decât să slujească intereselor capitaliste care uh, concentrează puterea în mâinile unor mici grupuri economice și dereglementarizarea, liberalizarea și exploatarea economiilor statelor membre uh, sunt uh, um, cele care domină și se impun lucrătorilor un model, se impun lucrătorilor un model economic care nu corespunde aspirațiilor sale. Vă mulțumesc! Un moment, vă rog. would you like me to read you Rule 56? Vreți să vă citesc regula 56? This is the, the rules of procedure. regulamentul de procedură al Parlamentului, în momentul în care avizul Comisiei nu este unul unanim, raportul trebuie de asemenea să prezinte și un rezumat al opiniei minoritare, al avizului minoritar aceste avize minoritare pot fi exprimate în momentul în care votul pe textul final va fi pronunțat la solicitarea autorilor cu o declarație care nu depășește 100 de cuvinte și ca și lungime. Anexa la această explicație declarativă și președintele, asta sunt eu, poate să uh, aplice aceste prevederi pentru a rezolva orice dispută. Există o solicitare din partea întregului grup GUE sau e doar? Regula se referă la membri, nu la grup. Aici nu vorbim de o, un aviz minoritar din partea unui grup. Da, da, se spune de asemenea că e nevoie de un rezumat al avizului minoritar. Deci, înainte de a avansa, la solicitarea autorilor săi, se spune în text. Dar, dacă e să atașăm și la aviz, acest aviz minoritar, am plecat de la ideea că oricine, orice persoană care nu a susținut acest raport în întregimea sa e de acord, deci, cu tot ceea ce dumneavoastră ați citit adineaori. Și acum eu aș vrea să știu dacă da sau nu sunt și alți membri în această sală care nu doresc să voteze pentru... Așteptați două minute, vă rog, domnule. Vă rog. Care nu doresc să voteze sau să se abține sau să, vătească, să voteze împreună împotriva acestui raport și care ar fi de acord cu declarația dumneavoastră. Vreau să știu asta înainte să votăm. Există cineva care nu dorește să voteze pentru acest raport, dar care nici nu e de acord cu declarația făcută de către domnul cu plover roșu. Pimenta Lopez. Mr. Pimenta Lopez. Da, domnul Lopez. Doamna uh, președinte, aceasta este o procedură normală care, care s-a mai întâmplat și la alte comisii și s-au mai, av- au mai avut uh, și au mai fost și alte opinii minoritare care au fost introduse în raport. Aici, uh, bineînțeles, această declarație este semnată de autor. Nu e vorba de o opinie minoritară care e anexată unui raport și care să compromită pe cineva care votează împotrivă. Pentru că, cred că e posibil să existe mai mult de o opinie minoritară. Asta e, fiindcă, bineînțeles, oamenii se pot uh, abține sau uh, pot vota împotrivă din motive sau din motive ideologice, politice diferite. This has not been normal in my... Dar pentru mine asta nu este o procedură normală, nu am această experiență și eu, uh, când citesc aici despre opinia minoritară, înțeleg, se sugerează că opinia minoritară rezumă părerile tuturor celor care sunt împotriva raportului. Uh, eu sunt, mă, mă opun acestor prostii. No. Mă sigur, puteți avea părerea dumneavoastră personală, dar voiam să mă asigur că oglindește vederile. Uh, uh. Vicky, poate că sunt eu mai uh, politicos decât Tony, dar mai întâi, regulile prevăd o declarație scrisă de sub 200 de cuvinte și nu este democratic ca o persoană să vină la vot, să vorbească două minute, fără niciun amendament înaintea dinainte. Democrația înseamnă majoritate și se pare că nu are majoritate. Și nu are are de ce să citească o declarație. Dacă vrea să o adauge în formă scrisă la vot, sigur, dar acum haideți să verificăm care este majoritatea la vot la sfârșit și poate că avem unanimitate și atunci uh, comentariul său nici măcar nu va fi eh, luat în vedere. Dan Dalton. I mean, I, I just... Voiam să spun și eu ce a spus Andreas, fiindcă din câte înțeleg eu regulamentul de procedură este o, o declarație scrisă. Deci, aș vrea să întreb dacă ați primit dumneavoastră o declarație scrisă și după aceea vedem ce face? Um, the, my understanding is that... Din cât ce înțeleg eu, spune doamna președinte, a fost trimis raportorilor din numele această declarație scrisă, nu mi-a fost trimisă mie și secretariat sau secretariatului? Nu știu, poate, poate n-am văzut-o eu, cel puțin asta nu este o procedură normală pentru mine. So, very clearly, I have one clear... Deci, am o întrebare foarte clară. Este cineva aici care dorește să nu voteze pentru acest raport, să voteze împotriva acestui raport, sau care dorește să se abțină, care nu uh, este de acord cu declarația care a fost citită. Da, sunt persoane. Atunci, îmi pare rău, nu pot să accept declarația dumneavoastră că nu reprezintă toate uh, voturile minoritare. Doamna președinte, îmi cer scuze. Este vorba aici despre aplicarea unei reguli. Uh, una dintre puținele reguli care, ne, care mai permit uh, democrație în Parlamentul European, în ciuda celor spuse. Și această regulă este foarte clară. Dacă nu există unanimitate, raportul trebuie să, să includă un rezumat al opiniilor, opiniilor minoritare. Deci opiniilor la plural. Nu înseamnă că este vorba de o singură opinie minoritară. Nu trebuie să fie o singură opinie minoritară care să reflecte, să oglindească opiniile tuturor celor care votează împotrivă sau se abțin, ci se spune că această opinie trebuie să reflecte părerea celor care sunt autori. Eu în cazul acesta. Secretariatul Comisiei, doamna uh, raportor, raportorii din umbră au fost înștiințați de către această decizie și nici nu trebuie să fie de acord cu, regulă, cu regula. Trebuie ca la vot, trebuie să se invoce regula și să se, se citească declarația opinii minoritare. Vă mulțumesc. Vorbitorul este întrerupt de doamna președinte, Denis Dion. Mulțumesc, uh, Vicky. Toată lumea a spus că această declarație nu se face în numele grupului, sigur nu se face în numele uh, meu. Este o declarație personală a unui membru și eu aș vrea dacă se poate ca numele persoanei, numele domnului Pimentel Lopez, care uh, este pe, semnalat pe declarație, vreau să știu dacă, se, dacă, este scris, uh, dacă este scris pe declarația aceasta anexată, e o problemă? Uh, doamnă președinte, da, da, uh, dacă eu ce înțeleg, ce înțeleg eu? Dacă asta este o opinie minoritară, este un rezumat al părerilor tuturor celor care sunt minoritari. În, în regulile de procedură se spune că se poate exista o opinie minoritară care reprezintă opinia minorităților, celor care sunt în minoritate, mă scuzați. În momentul în care avizul comisiei nu este unanim, raportul prezintă un rezumat al opiniei minoritare. Punct. Da, vorbesc limba, limba engleză și citesc foarte bine limba engleză. Opinia minoritară trebuie exprimată printr-un Uh, text și uh, poate face obiectul unei declarații scrise care să nu depășească 200 de cuvinte anexată și așa mai departe. Dați-mi voie să fac o sugestie. O să discut cu serviciul juridic după vot. Am înțeles că au și cei care nu au sprijinit acest raport să dreptul de a se uh, reuni și de a-și exprima părerea, respect dreptul dumneavoastră de a avea o părere, dar nu cred că aveți, nu aveți dreptul de a impune părerea aceasta celor care nu, tuturor celor care nu sunt de acord cu acest raport. Deci, Denis, propun ca cei, să, care, cei care votează împotrivă să se întâlnească după aceea și să propună o opinie minoritară sau mai multe opinii minoritare care pot fi adăugate, uh, anexate documentele. O să verific cu serviciul juridic și, și după aceea trecem la vot. Sunteți de acord? Votăm textul uh, astfel amendat. Doamna Miți. Um, Dacă am înțeles eu bine, această declarație s-a spus că a fost trimisă raportorilor din umbră. Eu însă vreau să se consemneze că nu am primit uh, această declarație și uh, noi votăm pentru acest raport și nu suntem de acord cu declarația domnului. ENF dorește să facă o, o declarație. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că textul juridic este foarte clar și eu sunt jurist. Nu cred că colegul are dreptate, nu cred că... Asta este părerea mea. Bun, o să votăm acum textul May I suggest that those three who have voted... Deci, cei care au, cei trei, cele trei persoane care au votat împotrivă, vă rog să hotărâți dacă doriți eh, să vă alăturați declarației minoritare sau să faceți o altă declarație. Lara, eh, mulțumesc. Da, câteva aspecte. Mi închipui că Pentru cei care au votat împotrivă, suntem în 2016, nu suntem într-o țară comunistă și vreau să mulțumesc tuturor mm, și vă mulțumesc, într-adevăr, fiindcă acest text a fost uh, foarte sprijinit și, încă o dată, vreau să vă mulțumesc. Bun, acum trecem mai departe la raportul Trebesius privind monedele virtuale. Compromisul 6, cine este pentru împotriva abține, se adoptă. Aliatul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Dacă compromisul 1 pentru împotriva abțineri. Compromisul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru împotriva abțineri se... Haideți să verificăm electronic. Passed. Um, amendment 8 in... Amendamentul 8 pentru împotriva abțineri, se, să, să verificăm electronic. Um, amendamentul 9 este caduc, amendamentul 9 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 4 uh, pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul, amendamentul 12 este caduc, compromisul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă, 18 pentru împotriva abțineri, abțineri, haideți să verificăm electronic, 18, 18 și 19. A votat toată lumea? Mai sunt câteva persoane, se închide votul. Ca este ca se respinge. 20 pentru împotriva abțineri se respinge. Treizeci pentru împotriva abțineri se respinge. 31 pentru împotriva abțineri se adoptă. 32 pentru împotriva abțineri Abțineri. Haideți să verificăm electronic totuși. Se respinge. 33 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 34, 39, acesta era caduc, 39 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 40 pentru împotriva țineri se respinge și votăm acum uh, textul final. Mulțumesc. Bun. Dar ne-am spus. Mai avem, mai avem trei voturi. Avem trei persoane care trebuie să voteze, de fapt. 31 de voturi pentru, două împotriva, patru abțineri. Andreea, să dorești cuvântul. Vicky, voiam să-i felicit pe cei ale căror rapoarte s-au adoptat și, în al doilea rând, trebuie să fie foarte clar că dacă există o opinie minoritară, aceasta este respectată, dar, bineînțeles, se pot înainta amendamente care sunt votate și dacă nu înaintezi amendamente și totuși vei să ai o opinie minoritară, atunci se poate face o declarație scrisă uh, sub, care să nu depășească 200 de cuvinte, Um, încă o dată v-am să reamintesc acest lucru și mulțumesc foarte mult, vreau să mulțumesc raportorului, domnule raportor, în ceea ce privește raportul cu privire la piața unică, care a fost, uh, care a, a necesitat foarte mult uh, efort și, um, într-adevăr, e, există dreptul fiecăruia să facă o declarație minoritară, dar nu în numele tuturor celor care votează împotrivă, deci trebuie să vă asigurați că sunteți cu toții de acord. Acum votăm raportul. Da, acum am spus, o să mă o să mă consult cu serviciile juridice, am mai spus acest lucru. Raportul CEZAC, practici comerciale ne, neloiale. Compromisul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 77 pentru împotriva abțineri este respins. 305 pentru împotriva abțineri se respinge. 79 pentru împotriva abțineri se respinge. 80 pentru împotriva abțineri se respinge. 81 pentru împotriva. Um, 81, 83 și 306 pentru împotriva abțineri. Haideți să verificăm electronic. Votul cam strâns. Okay, close. That falls. Se respinge. 82. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 307 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 84 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 89 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. ...318 pentru împotriva abțineri. 318, votăm încă o dată pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Veți să verificăm electronic? Da, se respinge. La diferență de un vot. 327 pentru. 327 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 328 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 93 pentru. Împotriva abțineri. Haideți să verificăm. Se adoptă. 94 pentru. Nu, este... se respinge. Este caduc. 95. Este și el caduc. 331 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 101 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Contrast. Se adoptă. 98. Pentru. Împotrivă. Hai să verificăm. Se adoptă. 96. 96 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotriva, verificăm. Sorry. Okay, sorry, I've been turning, told that these amendments 97... Ce scuze, am înțeles că 97, 329, 330 332 uh, sunt caduce. 333 acum pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 334 pentru, împotriva, se respinge. 335 pentru, împotriva, se respinge. 106 pentru, împotriva, se respinge. 105 pentru, împotriva, se respinge. 106 7 este natura lingvistică, 338 prima parte. Cine este pentru? Împotrivă, verificăm. False. Se respinge. 336 pentru, împotrivă, 336 stă retras, nu pe lista mea de vot, dar vă cred pe cuvânt. 108 pentru, împotrivă, verificăm. Passed. Se adoptă. 109 pentru, împotrivă, se adoptă. 337 pentru, împotrivă, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, verificăm. Falls. Se respinge. 339 pentru, împotrivă, verificăm. se respinge. 116 pentru, împotriva, verificăm. Se adoptă. 114 pentru. Îmi cer scuze. Deci 116 a fost uh, adoptat, deci Următoarele sunt caduce. Să pun la vot amendamentul 121. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 121. Amendamentul Ditei Haransova. Cine este pentru? împotriva abțineri se adoptă. 3, 4, 4 pentru, împotriva. Haideți să verificăm. That's Se adoptă. 127 pentru, Nu. Următoarele sunt caduce. Continuăm cu compromisul 9. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 135 este o adăugare pentru, împotriva. Haideți să verificăm. 135. That's passed. Se adoptă. 145. 145 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 146 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 148 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 149 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotriva, abținerii se adoptă. 158 pentru, împotriva, abținerii. Verificăm. This is um, 158. 158. Se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotriva abținării. Se adoptă. O 170 pentru împotriva verificăm 170 Amendamentul 170 a fost adoptat. 171 pentru, împotriva, abținări. Verificăm. That falls. Este respins. 172 pentru, împotriva, abținări. Verificăm. se adoptă. Compromisul 13 pentru împotriva abțineri se adoptă. 180 pentru împotriva abținerii. Cred că a fost respins, însă haideți să uh, verificăm. Three more votes, two more votes. Mai avem nevoie de două voturi. S-a închis votul. Este respins. 181 pentru, împotriva, abținerii. Se respinge. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, trebuie să supun la vot și 357. Cine stă pentru, împotriva abținerii, se respinge. 181 pentru, împotriva abținerii, se respinge. 182 pentru, împotriva abținerii, se adoptă. 182 și 83 sunt identice. Haideți să verificăm. Se adoptă. Compromisul 14 pentru împotriva abținerii se adoptă. 184 pentru împotriva abțineri se respinge, 185 pentru împotriva abțineri se adoptă, 187 pentru împotriva abțineri se respinge, 188 pentru împotriva verificăm. That's passed. 189. Se adoptă. 189 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. Este respins. 190 pentru, împotriva, abținări, se adoptă. 360 pentru, Împotriva. Verificăm. Oh, sorry, that falls. Îmi cer scuze, este respins. Compromisul 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 362 pentru, împotriva, verificăm. Falls. Este respins. 205 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. False. Se respinge. 204 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 207, până la 207 sunt caduce. Cine este? Deci 207, cine este pentru potriva verificăm. That's passed. Se adoptă. 208, in 208 pentru, împotrivă verificăm. se respinge. Compromisul 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Two in favor. 209 pentru, împotriva. Haideți să verificăm. falls. Să respinge. 225 in favor. 225 pentru, împotriva, abțineri, să respingă. Verificăm amendamentul 225. Might be wrong. Falls. 374 pentru, împotriva, abținerii. Se respinge, însă haideți să verificăm mai bine. False. Se respinge. 226 pentru, împotriva, abțineri. Îmi cer scuze, dar trebuie să verificăm. Check 226. Falls se respinge. 375 pentru, împotriva. Haideți să verificăm, vă rog. Este respins. 227 pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm. Este respins. Compromisul 16A pentru împotriva abțineri se adoptă. 240 pentru împotriva abțineri. Haideți să verificăm. 240. That falls. Să Se respinge 378 pentru împotriva abținerii. Se respinge 379 pentru împotriva abținerii. Se respinge. Verificăm. Verificăm amendamentul 379. It's falling. 380 380 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm. 380. Passed. Se adoptă 381 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm. Passed. Se adoptă 382 pentru, împotriva, abțineri. Cred că... Haideți să verificăm mai bine. Cred că a fost adoptat. Se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 386 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 18 pentru, împotriva abținerii, se adoptă. 19 pentru, împotriva abținerii, se adoptă. Amendamentul 269 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 270 pentru, împotriva Haideți să verificăm, vă rog. Falls. Se respinge. doi pentru împotriva. Haideți să verificăm și 392. 392. That passes se adoptă. 394 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. 394. That falls. Este respins. Trei pentru, împotriva, abținării. Haideți să verificăm, vă rog. Defeated. Um, este respins. 396 in favor. 396 pentru, împotriva, verificăm. Defeated. Se respinge. 397 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 398 pentru, împotriva, abțineri. Cred că trebuie să verificăm. 397. 397. It's defeated. Se respinge 398 pentru, pentru, împotriva, abțineri, se respinge 272 de devenit caduc, 399 pentru, împotriva. Verificăm. That's passed. Se adoptă. 400. 400 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 401 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 402 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm, vă rog. Past. Se adoptă 403 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 273 pentru, împotriva, abțineri 273, 74 și 78 împreună pentru, împotriva ține se adoptă. Verificăm. Se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotriva ține se adoptă. 275, 280 și 281 împreună pentru, împotriva țineri se adoptă. 283 a devenit caduc, 276 și 287 împreună. Pentru împotriva abțineri se adoptă 277 și 286. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 285 a devenit caduc. Supun la amendamentul 2. Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru împotriva abținerii se adoptă. 279, 282, nu, 279, dar pentru împotriva abțineri. Verificăm. Se adoptă. 282 și 284 pentru împotriva. Haideți să verificăm. This is amendment 282 and 284. Deci amendamentele 282 și 284 se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotriva abțineri se respinge. 290 pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm. Passed. Se adoptă. Um, 291 291 pentru, împotriva, abțineri, să respinge. Haideți să verificăm și amendamentul 291. That falls. Se respinge. Falls, it falls. 292. 292 pentru împotriva țineri se respinge. Amendamentul 9 pentru împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul 2 pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul 3 pentru împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 18 pentru împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 19 pentru împotriva verificăm. Jess checking 19. Verificăm 19. Se adoptă. Check 18 as well. Haideți să revenim la numărul 18, să verificăm și pe acesta. Which I think was passed. Yes, it was passed. Amendment 22. Se adoptă. 22 pentru, împotriva, Verificăm, vă rog, 22. That falls. Se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm 23. 23. Se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 28 pentru. Că 25 a fost adoptat, da? Bun, atunci următoarele sunt caduce. Ajungem la compromisul 4 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. 38 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm. Se respinge. Da, uitați, consolele dumneavoastră nu funcționează. Da, consola noastră nu funcționează. Bun, modificați. Mergeți, utilizați o altă consolă. Okay. Să vedeți dacă funcționează la următorul vot, da? 39 pentru, împotrivă, verificăm. Nine. Thank you. Passed. Se adoptă. 41 și 296 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica? 41 and 296. Deci 41 și 296. Falls. Se resping. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Sincer, nu sunt sigură. Haideți să verificăm 42. Two more votes. One more vote. Go. Passed. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 44. Pentru, împotrivă, mă iertați, 44. Pentru, împotriva abțineri, se respinge. 45 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. Se respinge. 48 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. 48. Verificăm. Se respinge. 297. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 297. 297. Passed. Se adoptă. 46 pentru. 46 de fapt e caduc. Aba nu votăm. Pentru. Împotrivă. A, verificăm. That falls 47. E respins. 47 pentru, împotrivă, se adoptă. 50 pentru, împotrivă. Să verificăm 50? Sorry, I think it goes through. Thank you very much. That's gone through. No, amendment 50. Deci 50 se adoptă. Bun. Acum 51 pentru, împotrivă. Care e votul de la PPE pentru 51? Bun, atunci haideți să verificăm, vă rog. I'm sorry, guys, that this is so long. Îmi pare rău că durează așa de mult. Bun, se adoptă. Acum 53 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. That's passed. So. Se adoptă. Îmi pare rău. Amendamentul 60 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 58 pentru, împotriva, abțineri. Nu știu, așa că verificăm, vom verifica. It's passed, yeah. Și uite că se adoptă. 57 pentru, împotrivă, a, nu, trecem la 61 direct. 61 pentru, împotriva abțineri, în mod unanim îl adoptați. 62 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 5, 6, compromisul 6 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotriva abțineri, verificăm. passed. Um, 68. 68 pentru, împotriva, verificăm. Falls. 69. 69 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 70 pentru, împotriva, verificăm. passed. Se adoptă. 299 pentru împotriva abțineri se respinge, 71 pentru împotriva abțineri se respinge, agri 1 pentru împotriva abțineri se adoptă, agri 2 pentru împotriva abțineri se adoptă, se respinge, agri 3 pentru împotriva abțineri se respinge, Agri 4, cea de-a doua parte, pentru, împotrivă, a, verificăm. Se adoptă. Agri 5, cea de-a doua parte, pentru, împotriva abțineri, verificăm. Passed. Se adoptă. Da, se adoptă. Agri 6 pentru, împotrivă, verificăm, agri 6. Și se adoptă. Agri 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Agri 9, prima parte, pentru, împotriva abțineri, verificăm. Yes, please. Um, I agree. I agree 15 și Agri 15 pentru împotriva abțineri se adoptă, Agri 16 pentru împotriva abțineri se adoptă, 17 pentru împotriva abțineri se adoptă, 18 pentru împotriva abțineri se adoptă, 19 pentru împotriva abțineri se verifică. Falls. No, passes. Și se adoptă. Agri 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 22 pentru, împotriva, verificăm. Agri 22. Agri 22, verificăm. Și se adoptă. Vreți să verificăm Agri 26, prima parte, pentru împotriva abțineri se adoptă. Și acum ajungem la final, vot final. Ok. Congratulations. Felicitări. 34 de voturi pentru. zostaw. No to ale ona popatrzy, Vicky, may I, may I ask you how we do proceed with... O întrebare. Ce facem cu celelalte voturi? Pentru că sunt unii colegi care trebuie să părăsească. Da, am spus dintotdeauna că vă, astăzi vom avea o listă de vot foarte lungă, așa că trebuie să continuăm să votăm. Okay, let's vote very quick. Foarte repede, haideți să votăm. no, I need, I need beer. We're just looking at the agenda, please. We're just going to quickly... Thank you very much, interpreters. You're doing... Vreau să mulțumesc interpreților care fac o muncă formidabilă și vreau să continuăm cu votul. We will try and keep voting until the commissioner is here and... Vom vota până când va veni domnul comisar și eventual dacă aveți răbdare. Bun. Acum trecem la raportul Șaranțova referitor la viitoarea strategie comercială și de investiții. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă, Com 18 pentru împotriva abțineri se respinge, 19 pentru împotriva abțineri 19. Vreți să verificăm 18? Bun, verificăm. It's fallen. Okay, and now falls. Se respinge. 19. Close the vote. It falls. Se respinge. 20 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 21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 One vote. It falls. Se respinge. 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 30 cea de-a doua parte. so much. Um, the commissioner's got a bit more time at the end of the meeting. So... Donc, domnul comisar o să aibă un, un pic mai mult timp la finalul ședinței, așa că o să avem timp să discutăm. Mergem cât de repede putem. 32 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Respins. 33, 2, partea a doua, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 34, vot pe părți, prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă cea de-a doua parte, se adoptă, ok? Ok. That's passed. Și se adoptă și cea de-a doua parte acum. In favor, against. Pentru, împotrivă, verificăm. That falls. respinge. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 7, compromise 7 in favor against. Compromisul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 50 pentru împotriva abțineri. Verificăm. Um, se adoptă. Compromisul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. 54 pentru împotriva abțineri se adoptă. 55 pentru împotriva. E caduc.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 Bun, verificăm 67. Se adoptă. 76 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 12 vot pe părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotriva, abțineri se respinge. 85 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 86 pentru, e caduc. 87 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 91 pentru, împotriva abțineri se respinge. 20, 94 pentru, împotriva Abțineri se adoptă. 95 pentru. 94 se adoptă. 95 acum pentru împotriva abțineri se adoptă. 95. Se respinge. 96 pentru. Împotriva Abțineri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 but We won't get the members back. Okay. Vote Dalton. Okay. Compromise 3. Compromisul 3. Um. This is the final vote. Și aici votul final pe raportul Șaranțova. 30 de voturi pentru, 5 împotrivă. Comisia ne așteaptă uh, pe hol Vă rog să începem următorul vot, următorul raport. Repede, da? Bun, repede. Favor. Compromisul 3 pentru. Se adoptă. 4 pentru. Se adoptă. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 4 se adoptă. Amendamentul 44 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 52 e caduc. 53 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 54 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 55 pentru, împotriva 55 nu este caduc. 55 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 56 pentru, împotriva abțineri se respinge. 57 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 58 pentru, 59, spuneți, sunt identice. Pentru, împotriva abțineri se respinge. 8 pentru, Împotriva abținerii. se adoptă. 67. Este caduc. 68. Pentru. Împotriva. Se adoptă. 59. 69. Pentru. Împotriva. Se respinge. 70. Pentru. Împotriva. Se adoptă. 71. Pentru. Împotriva. Se adoptă. 72. Pentru. Împotriva. Se adoptă. Veți să verificăm electronic 71. Se respinge. Cer scuze. Compromisul 9. Pentru. Împotriva. Se adoptă. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă se adoptă. 85 pentru. Împotrivă se adoptă. 86 pentru. Împotrivă se respinge. 11 se adoptă. 91 se respinge se caduc. Compromisul 12. Se adoptă. 98. Se adoptă. 13. Se adoptă. 14. Se adoptă. 105. Se respinge. Compromisul 15. Se adoptă. Compromisul 16. Se adoptă. 117. Se respinge. Compromisul 17. Se adoptă. 123. Se respinge. 124. Se respinge. 125. Nu. 131. Pentru împotrivă. Se respinge. 132. Se respinge. 118. Amendamentul, compromisul de amendament 18, se corectează doamnă președinte, se adoptă. 136. Se adoptă. 19. Se adoptă. 139. Cine este pentru? 139. Împotriva? Verificăm electronic. Se adoptă. 140. Se adoptă. Compromisul 20. Se adoptă. 21. Se adoptă. 153. Se adoptă. 154. Se adoptă. 155. 155. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. Compromisul 22. Se adoptă. 150. 160 se corectează, doamnă președinte. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 161. Se respinge. 162. Se adoptă. 163. Se respinge. 23. Se adoptă. 173. Se adoptă. 174. Se adoptă. Verificăm electronic. Se respingem, cer scuze, spune doamna președinte. 175 și 176 se resping. 178. Se respinge. O 177. Se respinge. Verificăm electronic. Verificăm electronic 177. Se respinge. 179. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 180 pentru. Împotriva. Se respinge. 181. Pentru. 182. Pentru. Împotriva. Se aprobă. 183. Pentru. Împotriva. Se adoptă. 184. Pentru. Nu. 185. Pentru. Împotriva. Se adoptă. 24. Mm, 24. Se adoptă. 189. Pentru. 189. Se a fost retras. 25. Compromisul 25. Pentru. Se adoptă. 26. Pentru. Se adoptă. 194. Pentru. Se adoptă. Compromisul 27. Pentru. Se adoptă. 197. Pentru. Se adoptă. A fost retras. 198. Pentru. Se adoptă. 199. Pentru. Împotrivă. Verificăm electronic 199. Se respinge. 200. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 28. Se adoptă. 202. Se adoptă. 205. Se adoptă. 206. Se adoptă. 29. Se adoptă. 1. Se adoptă. 2. Se respinge. 3. Se adoptă. 4. E caduc. Amendamentul 6. Se adoptă. Compromisul 1. Se adoptă. Amendamentul 11. Se adoptă. 12 și 13 sunt uh, caduce, sunt resping, 14. Verificăm electronic. False. Se respinge. 15. Se respinge. 16. Se adoptă. 17. Se adoptă. 18. Se adoptă. Compromisul 2. Se adoptă. 22. Este caduc. 24. Se adoptă. 25. Se respinge. 26. 27. Se adoptă. 26 s-a adoptat. 27 se adoptă. 28. Se adoptă. 29. Se adoptă. Votăm acum raportul final. Mai avem un singur vot, un minut. 30 pentru, 3 împotrivă, o abținere se adoptă. Și ultimul vot, un vot unic, mai dat de domnul Jivaș cu mine, privind regulamentul delegat al Comisiei privind uh, Uniunea Vamală. Da, un vot unic. Am uh, economisit foarte mulți bani. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc tuturor! everybody for a huge amount of work. Și mulțumesc tuturor pentru efortul depus. How late are we? Uh, domnul comisar m-a întrebat despre ce am vorbit uh, și am spus că am uh, votat o revizuire a Parlamentului a întregii strategii a pieței unice, un raport, deci, cum am spus, un raport privind barierele netarifare pe piața unică și un raport privind practici comerciale neloiale pe piața unică. Deci, iată, chestiuni importante și este un raport privind următorii pași de urmat pentru politica comercială și, și monede virtuale. Și am rezolvat problema pe care a făcut-o echipa lui Moscovici în ceea ce privește codurile vamale pentru perioada de tranziție care ar fi afectat importurile și exporturile dacă nu ar fi fost rezolvate, deci a fost o chestiune importantă. Da, Vă rog frumos să luați loc în sală, să începem întâlnirea noastră. Um. So the, uh, next item on the agenda is... Următorul punct este schimbul de păreri cu vicepreședintele ANSIF care se ocupă de piața digitală unică. Și aceasta, această întâlnire este o parte a dialogului nostru continuu cu Comisia în ceea ce privește programul de lucru și dau imediat cuvântul domnului comisar care ne va face o prezentare, după care o să încep să notez uh, colegi pe lista vorbitorilor. So, thank you very much. Mulțumesc foarte mult uh, pentru invitație. două întâlniri pe ziua de astăzi în Parlament și și văd uh, că și la prima întâlnire uh, au participat unii membri ai Parlamentului și acum ne întâlnim din nou într-o altă reuniune. Piața digitală unică și situația de față în urma propunerilor făcute. După cum vă amintiți, uh, piața unică digital a fost lansată în uh, mai anul trecut și în decembrie am lansat primele două propuneri, iar aceste două propuneri, cum spuneam, au fost lansate în decembrie, dar merg mână în mână uh, cu activitatea comisiei dumneavoastră. Una dintre propuneri se refera la reguli contractuale uh, după cum știm, la ora actuală avem 28 de uh, reguli privind uh, vânzarea pe internet a bunurilor uh, tangibile și uh, potențial există și 28 uh, de reguli în ceea ce privește conținutul digital online și propunerea este să existe doar două reguli în ceea ce privește uh, bunurile tangibile și conținutul digital. O altă propunere se referă la portabilitatea conținutului. Uh, și cred că este foarte important să începem cu reforma drepturilor de autor în Uniunea Europeană. Bineînțeles, această portabilitate nu va rezolva toate problemele care ne confruntăm la ora actuală, dar este un mare, mare pas înainte. După cum bine știți, la ora actuală 35% dintre europeni cheltuiesc cel puțin, folosesc cel puțin 10, eh, în timp de 10 zile cel puțin pe mm, an, sunt într-un alt stat membru al Uniunii Europene și eh, mulți dintre acest, aceste persoane eh, ar dori să aibă drepturi de impozitare în ceea ce privește aceste produse cumpărate în mod legal, dar din cauza drepturilor de autor nu pot face acest lucru. 30% din utilizatorii de internet în Uniunea Europeană uh, folosesc VPN pentru a avea acces la conținut digital, dar, dar uh, VPN-ul costă, nu este gratis și pentru asta trebuie să plătești uh, 3-5 euro pe lună sau 10 euro pe 3 luni și oamenii plătesc pentru a avea acces la conținut digital prin VPN. Și atunci, pur și simplu, uh, nu, și nu consideră că fac ceva greșit, dar uh, autorii de drepturi nu sunt remunerați. Eu nu pot să înțeleg sub nicio formă de ce, există, de ce mai există restricții în ceea ce portabilitatea. Dacă persoanele au plătit o dată pentru a avea acces la conținut digital în țara lor de origine, cum se, cum se poate spune că nu au dreptul să folosească, să aibă acces la același conținut uh, digital, muzică, jocuri, filme, uh, evenimente sportive și așa mai departe, într-un alt stat membru? Dar știu că într-unele state membre, politicienii ar um, dori să stabilească niște termene concrete. 30 de zile sau o perioadă limită. O perioadă de expirare pentru portabilitate. Eu nu cred că este o idee bună. Fiindcă dacă se stabilesc termene, perioada de expirare, atunci eh, ce facem cu persoane care locuiesc și în Suedia și în Danemarca, în Suedia și Danemarca? 50 de mii de persoane trec podul între o țară și alta, fiindcă fac naveta, locuiesc într-o țară și lucrează în cealaltă. Același lucru este valabil, este întâmplă între Franța și Luxemburg. Sau Bratislava și Viena zilnic se traversează frontiera fiindcă, fiindcă locuiesc într-o țară și lucrează în cealaltă. Ce facem, deci? Trebuie să, să armonizăm durata vacanțelor sau zilelor libere în Uniunea Europeană? Nu cred că e o idee bună oamenii nu-și folosesc uh, uh, laptopurile și calculatoarele numai când sunt în concediu. Unii călătoresc uh, din motive de serviciu. Iată, azi ești în Belgia, mâine în Franța și după aia în Germania. Deci ce facem? Stabilim limite câte uh, zile maxim poți să lucrezi într-un alt stat membru pe an? propunerea de a fi limitată în timp portabilitatea încalcă și ea drepturile fundamentale. Fiindcă după aceea trebuie să monitorizezi cetățenii, să vezi ce conținut uh, au, la ce conținut au acces. Ai ascultat un cântec de 2 minute și 30 de secunde. Și după aia încă un cântec. Și de ce ai ascultat cântecul ăsta? Și de ce ai ascultat? De ce ai vizionat filmul uh, celălalt? ceea ce crește costurile și în același timp încalcă drepturile, drepturile fundamentale, după părerea mea. Deci trebuie să tragem o linie foarte clară. Abonament. Dacă e un abonament și oamenii trebuie să călătorească, trebuie să vedem câte minute pe zi, câte zile pe an uh, călătoresc uh, și petrec într-un alt, într alt stat membru, nu contează deloc. Unii oameni Uh, unii fac o, fac o comparație cu roamingul. Da, acolo uh, am impus niște limite. Dar dar acolo folosești rețeaua al cuiva într-o altă țară. Când e vorba de portabilitatea conținutului, conținutul e altceva. Conținutul e al tău, ai plătit odată pentru a avea acces la conținut și atât. Cum să se spună apoi că într-o altă țară trebuie să mai plătești încă o dată? Altfel nu mai primești acces la conținut. Iată, aici eh, aștept cu nerăbdare evoluțiile plin de nădejde, dar știu că la nivelul experților prea multe țări și-au manifestat îndoieli în ceea ce privește portabilitatea. Portabilitatea fără limite. Număr de zile sau altfel. Unele țări, unii politicieni, ar dori perioade de tranziție mai lungi. Acum perioada de tranziție este de șase luni. Este o perioadă rezonabilă, după părerea mea. De pe 15 iunie 2017, um, taxele de roaming vor dispărea în Uniunea Europeană. Și în momentul, și în momentul, și atunci când, când nu se vor mai plăti, se va plăti pentru roaming, își vor folosi și mai mult uh, telefoanele și laptopurile când uh, călătoresc într-un alt stat membru. Și trebuie să oferim acces juridic persoanelor care vor să își folosească disp- dispozitivele mobile după 15 iunie 2017. Trebuie să, dacă nu le oferim acces la conținut digital, atunci o să folosesc mai mult VPN 68% dintre persoanele care vizionează filme în Uniunea Europeană au recunoscut că folosesc așa numitele uh, descărcări gratuite, free downloads. Deci avem de ales acces liber sau aceste free downloads. Dacă, dacă atunci uh, cetățenii vor folosi mai mult acele free downloads, înseamnă că nu vor fi plătiți creatorii, autorii. Și nu ne dorim asta. Asta este propunerea privind portabilitatea și încă o dată vreau să vă rog să sprijiniți acest pachet, această propunere, fiindcă este extrem de importantă. Then, uh, this year, uh, we made in February, uh... Apoi, în, în februarie 2016 am făcut propunerea referitoare la frecvența de 100, de 100 MHz, care nu ține mod neapărat de competențele Comisiei INCO, dar este importantă pentru consumatori, pentru că astăzi nu există claritate și uh, predictabilitate. Uh, pre, uh, situația nu poate fi prevăzută în, în viitor. Furnizorii de servicii nu știu pe ce perioadă pot folosi frecvențele pe care le obțin. Această perioadă trebuie să poată fi prevăzută în mod clar, pentru că doar așa vor putea fi operate investițiile necesare. În urmă cu două zile am lansat pachetul privind digitalizarea industriei. Putem spune că nici acest uh, pachet nu este strâns legat de temele care țin de consumatori, însă industria fără clienți, fără cetățeni, nu are niciun rost. Toate aceste elemente sunt strâns legate între ele și pachetul industriei și tehnologiei de pe piața unică reprezintă uh, un important pas înainte și aș dori să vă cer uh, sprijinul și pentru acest dosar. El se referă și la noul plan de acțiune privind uh, e-guvernanța uh, care este deosebit de importantă pentru cetățenii europeni. În luna mai, să sperăm că pe data de 25 mai, vom lansa pachetul privind comerțul electronic. Și aici intervin din nou competențele Comisiei IMCO, Cred că știți că astăzi am uh, primit uh, informații în urma consultărilor publice, în urma sondajelor uh, sectoriale și sondajul privind uh, sondajul așa numit Mystery Shopping, care ne arată că doar o treime din cetățenii care au încercat să cumpere bunuri și servicii din alte state membre au avut succes. Și doar 2% din cei care au încercat să cumpere ceva dintr-un alt stat membru nu au, nu au reușit să aibă acces la paginile de internet respective. 26% din cei care au reușit să uh, intre pe paginile de internet nu au putut să se înregistreze pentru că proveneau din țara greșită. Nu dispuneau de adresa IP corectă și 32% din cei norocoși care au reușit să se înregistreze s-au confruntat cu probleme de plată. Cardurile de credit nu le-au fost acceptate. Cred că știți că în Europa există sistemul SEPA, zona unică de plăți europene, ceea ce înseamnă, teoretic, că aceste scuze, pretexte sunt uh, inacceptabile. Însă, în viața reală, 32% din cei care au reușit să se înregistreze pe o asemenea pagină de internet nu au reușit să plătească pentru produsele pe care doreau să le cumpere. Nu dorim să spunem că toată lumea este obligată să accepte carduri uh, din partea firmei companiei Visa sau din partea companiei uh, Mastercard, însă dacă se acceptă o, un card Visa emis în Belgia, ar trebui să fie acceptat și un card Visa emis în Franța sau în alt stat, însă acest lucru nu se întâmplă acum. După cum am afirmat deja, mulți oameni au, au probleme cu livrarea produselor, 32% au avut probleme cu livrarea și 26% probleme cu efectuarea uh, plății și, în general, 36,6% din uh, cei care au participat la acest uh, sondaj au, au reușit să cumpere produse pe internet. Și mă întreb dacă avem de-a face cu o adevărată piață unică dacă doar o treime din consumatori reușesc să cumpere un produs, un serviciu dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene. Nu știu dacă cu toții ați uh, reușit să, să vizionați uh, videoclipul produs de Beuc, care se regăsește pe YouTube și se referă la geoblocare și oferă o imagine pertinentă a situației în care ne aflăm acum. Situație pe care trebuie să o, să o modificăm. Trebuie să impunem anumite obligații de a respecta aceleași uh, norme când vând uh, pe piața uh, locală, pe piața domestică. Acest lucru nu înseamnă că obligăm vânzătorii să furnizeze servicii peste tot în uh, Uniunea Europeană și că ar fi vorba doar de obligații impuse companiilor de mari uh, dimensiuni. Unii politicieni au, uh, consideră că unele afaceri uh, pot să facă pierderi pentru că acest lucru nu ar reprezenta nicio problemă. Însă, uh, există unii comercianți care au propriul sistem de vânzări și de livrări uh, pe internet. În alte cazuri uh, au propriul sistem de vânzări uh, pe internet, dar nu au sistem de livrări, însă au, un, au o rețea de puncte unde produsele respective pot fi ridicate. Nu ne dorim să schimbăm aceste metode, aceste sisteme, însă uh, dorim să depășim aceste obstacole când se, când se refuză cărțile de credit. Dacă eu doresc să fac un cadou uh, fiicei mele, mi se spune astăzi că cardul meu de credit nu este acceptat pentru că a fost emis într-o altă, într-o altă țară. Trebuie să găsim o soluție și dorim să revenim la piața unică. În urmă cu câteva decenii am reușit să creăm piața unică, însă doar uh, piața unică tradițională și acum în uh, mediul digital ne confruntăm cu tot mai multe obstacole care devin tot mai greu de depășit și trebuie să le înlăturăm. Cam atât despre pachetul privind comerțul electronic. Am refer, m-am referit și la problemele de livrare și trebuie să spun uh, câteva lucruri și în legătură cu chestiunea livrării coletelor. Știți că este o chestiune foarte complicată în Uniunea Europeană. Dacă discutăm despre un colet de 2 kg care trebuie să fie livrat uh, în exterior, uh, cel mai redus uh, preț, uh, cost de, de livrare, se regăsește în, în țările de jos, 10,5 10 uh, euro. Și din nou, deci în țările de jos se, se, se regăsesc prețurile cele mai reduse. Dar diferența între prețurile livrării în interior și prețurile livrării Uh, în exteriorul Uniunii Europene este de până la 20 de ori. Cine își poate permite să plătească prețuri atât de mari? Nu dorim să începem să reglementăm prețurile livrării coletelor la nivelul Uniunii Europene, însă ne-am dorit o transparență mai, mai mare când vine vorba de uh, pre- aceste, aceste prețuri. Să existe uh, să existe o pagină de internet unde pot fi uh, consultate toate aceste prețuri, pentru că dacă gradul de transparență va spori, va fi îmbunătățită și uh, concurența, va crește și concurența și sunt sigur că um, cetățenii, consumatorii se vor uh, bucura de prețuri pe care și le pot permite. 50% din uh, antreprenori și 50% din uh, clienți, din consumatori, afirmă că principalul obstacol în fața uh, dezvoltării comerțului electronic este reprezentat de prețurile piperate la livrarea uh, coletelor. Deci trebuie să facem ceva și în acest punct de vedere. Al doilea pachet privind conținutul va fi publicat în septem- septembrie, momentul în care vom discuta reforma drepturilor de autor. Accesul transfrontalier va, va trebui să fie și mai disponibil decât este acum. Și este evident că trebuie să ne ocupăm și de excepții, de derogarea pentru educație, de exemplu. Mă gândesc la situația bibliotecilor, la situația persoanelor cu dizabilități. Trebuie să găsim uh, soluții care să ne permite să ratificăm acordul de la Marrakesh. Este păcat, este o rușine că nu am reușit să ratificăm acordul de la Marrakesh, care a fost semnat uh, deja în urmă cu trei ani. Acum se poartă litigii uh, juridice și Curtea Europeană de Justiție trebuie să ia o decizie despre cine trebuie să ratifice acest acord în Uniunea Europeană. Noi am dorit să venim cu propria noastră soluție, chiar dacă Curtea Europeană de, de Curtea Europeană de Justiție nu va veni cu o sentință până în, uh, până în septembrie, dar prin acest pachet referitor la conținutul digital dorim să venim cu o soluție uh, referitoare la modul în care putem uh, pune în aplicare de facto acordul de la Marrakesh în Uniunea Europeană. Și sper că vom uh, avea succes din acest punct de vedere, însă, după cum am spus, este rușinos faptul că în ultimii trei ani nu am reușit să adoptăm, să ratificăm acordul de la Marrakesh. În ceea ce privește fluxul liber al datelor, este o propunere pe care o preconizăm pe, pentru luna noiembrie. Este deosebit de important să permitem fluxul liber de date în Uniunea Europeană. Știu că unele state membre au această idee de a localiza datele în interiorul propriilor gra- granițe, însă o asemenea abordare nu are nicio perspectivă. În foarte multe cazuri, este imposibil, uh, imposibilă furnizarea serviciilor de calitate dacă, dacă datele sunt localizate uh, doar în câteva state membre. Uh, autocamioanele, tirurile conectate, Scania are deja câteva sute de asemenea tiruri interconectate care furnizează informații la fiecare câteva minute și aceste informații sunt importante pentru a îmbunătăți modul de a conduce, pentru a îmbunătăți, ușura întreținerea tirurilor respective. Uh, se, poate, se pot crea um, șiruri, trenuri de asemenea uh, tiruri, însă ce se va întâmpla dacă aceste convoaie de tiruri trebuie să depășească să treacă anumite frontiere și datele respective sunt localizate doar în anumite, uh, anumite țări. Și dacă fluxurile de date vor fi localizate, nu vom beneficia de potențialul mare uh, al volumului mare de date în telemedicină, de exemplu. Dacă dispunem de informații doar din câteva cazuri în fiecare an, atunci um, nu vom mai putea exploata la maxim potențialul volumului imens de, de, de, de informații, nu vom mai putea distila modelele, um, tiparele care se uh, profilează din punctul de vedere al folosirii datelor. Deci trebuie să garantăm un flux liber al datelor în Uniunea Europeană și aș merge chiar mai departe Trebuie să lucrăm la crearea unui mediu care să permită un flux liber și sigur al datelor între Uniunea Europeană și state terțe, inclusiv între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, pentru că afacerile digitale sunt uh, afaceri globale și toată lumea va avea de beneficiat în urma volumului mare de uh, date. În ceea ce privește taxa pe valoare mm, adăugată, vom veni cu o propunere în noiembrie nu a spus nimic despre a, activitățile de piratare și principiul a, follow the money, a, urmărirea, trasarea banilor, a, partener, parteneriatele public-private pentru a garanta a, securitatea cibernetică, cibernetică revizuirea directive privind serviciile audio, audiovizuale, reformarea a, regulilor în telecomunicații, care este deosebit de importantă din perspectiva consumatorilor, dar și din perspectiv, din punctul de vedere al furnizorilor de servicii de, tel- de telecomunicații. Deci acest an va fi anul în care vom trece la uh, acțiuni concrete. Și mă bucură faptul că Comisia Europeană a numit deja raportori pentru primele trei propuneri făcute de noi și sper că vom ajunge la rezultate concret, concrete deja înainte de pauza de vară. Vă mulțumesc și vă stau la dispoziție pentru orice întrebări. Vă mulțumesc. Pe lista mea este doamna Iulia Reda, Dan Dalton, Sabine Ferhaien, Pascal Armon, eu, eu și eu și nu știu Poate ar fi mai bine să dau cuvântul în primul rând coordonatorilor. Andreas, doreai să iei cuvântul? Evelyn. Vă mulțumesc. Nu doream să iau uh, cuvântul pentru că credeam că, în mod tradițional, dați cuvântul coordonatorilor. În primul rând, vă mulțumesc pentru informațiile pe, pe care ni le-ați uh, furnizat, uh, informații care acoperă mai multe sectoare și mai multe teme. Uh, și aș dori să aflu mai multe detalii despre o temă pe care nu ați amintit-o, și anume ce se va întâmpla mai departe cu platformele online, cu economia participativă, care este ori, orizontul uh, temporal pe care l-ați prevăzut pentru aceste teme, care sunt uh, deosebit de interesante pentru cetățeni. În al doilea rând, cele trei dosare pe care le-ați amintit dumneavoastră, conținutul uh, digital, bunurile tangibile și portabilitatea. Sunt trei teme, într-adevăr, foarte importante, care sunt dezbătute deja în Parlamentul European. Eu sunt raportoare pentru conținutul digital și în această calitate nu vă pot promite că vom termina acest dosar până înaintea pauzei de vară, pentru că pur și simplu este un dosar atât de... este un dosar complex și trebuie să lucrăm împreună cu Comisia Jurii și ne dorim să lucrăm uh, bine și întemeiat. Dacă vom lucra prea repede, vom, vom ajunge la un rezultat care nu va fi unul mulțumitor uh, și trebuie să discutăm și Consiliul, însă vă asigur de intenția mea personală de a încheia acest dosar pe parcursul acestui an. Însă nu va fi, ni, nu va fi posibil să ajungem cu acest raport în plenară, de exemplu, în luna iulie. E, va fi absolut imposibil. Apar multe întrebări în ceea ce privește legătura dintre conținutul digital și bunurile tangibile și definițiile în cele două domenii. Există foarte multe zone gri ca, um, și se generează multă insecuritate juridică dacă este să examinăm aceste definiții. Care sunt uh, software-urile, programele informatice care fac parte din uh, conținutul digital sau din, se numără între bunurile uh, tangibile și trebuie să creăm o securitate juridică din acest punct de vedere. Dacă discutăm despre tema bunurilor tangibile, atunci se pune întrebarea, o întrebare pe care am amintit-o și în rezoluția adoptată de Parlamentul European, și anume în funcție de modul în care a fost operată uh, cumpărarea pe internet sau în lumea fizică, se aplică cadre de, reg- de reglementare diferite și uh, și societățile comerciale au nelămurit din acest punct de vedere. Poate pentru Amazon acest lucru nu este o mare problemă, pentru că Amazon vinde în mod exclusiv Uh, pe internet însă, pentru societățile care au noi uh, modele de afaceri, care uh, au un mix între vânzările pe internet și vânzările în lumea reală, situația trebuie să fie clarificată. Vă mulțumesc. Dan Dalton. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumesc, domnule comisar. Mă bucur de prezența dumneavoastră. Înainte de toate, în ceea ce privește portabilitatea, un subiect mult discutat, din punctul meu de vedere, eu cred că dumneavoastră aveți dreptate, perfectă dreptate. Și de obicei nu spun asta, domnule comisar. Așa că vă sprijinim în mod clar. Cred că pe acest subiect, da, aveți dreptate Trebuie să protejăm teritorialitatea și să rezolvăm această problemă. Eu sunt un pic îngrijorat. Uh, mă întreb dacă nu cumva ne dirijăm un pic înspre un fel de ligență paneuropeană. Și ca să ajungem acolo, mai întâi trebuie să avem sistemul de autentificare uh, care să fie corect. Și cred că a venit momentul să facem acest lucru. Și pentru această propunere de portabilitate, asta era justificarea și inițială. Deci oricum am fi ajuns în această situație. Deci autentificarea este elementul cheie. Dacă nu avem autentificare corectă, atunci uh, ușa e deschisă spre tot felul de provocări la nivel de teritorialitate. Deci principiul este unul corect. Eu cred că aveți dreptate în acest sens și vă sprijin. Vă sprijin abordarea. În ceea ce privește contractele digitale, ce părere aveți despre situația în care s-ar putea să ne gândim, să ne aflăm în momentul în care vom avea eventual diferite reguli pe piață? Cum anume va funcționa sistemul? Oare nu cumva există un pericol să ajungem într-o situație de confuzie? Și m-ar interesa punctul dumneavoastră de vedere trebuie să fim un pic prudenți, pentru că nu putem forța anumite companii să vândă pe piețe pe care nu vor să vândă. Pentru că există anumite reguli care trebuie să fie respectate, în plus față de regulile propriilor lor uh, piețe de desfacere. Așa că nu trebuie să greșim. Nu trebuie să forțăm oamenii să vândă uh, acolo unde nu doresc. Trebuie să fim prudenți. Și, de asemenea, dezbaterea în ceea ce privește contractele digitale și felul în care sunt utilizate aceste date și monedele virtuale. Um, sunt modele foarte populare, sunt utilizate în Uniunea Europeană foarte, în fiecare zi, așa că trebuie să fim prudenți cum le organizăm. Ați menționat YouTube, ceea ce e bine și frumos. Uh, însă nu vreau să fie niciun fel de confuzie la mijloc. Noi am avut ieri o audiere și am pus întrebarea care ar putea fi eventuale propuneri pentru servicii uh, de abonamente, discuțiile pentru cei care uh, sau referitoare la cei care încearcă să scape de anumite taxe și cred eu că ar fi cazul acum să avem o atitudine mai pozitivă și să ne spuneți care sunt intențiile Comisiei în acest sens. Apoi drepturile de autor, publicarea. E clar că acestea trebuie să se adapteze uh, lumii digitale și, uh, evident, să facă față și concurenței. E nevoie de adaptare. Așa că să ne spuneți cum anume veți reglementa în aceste do- domenii, fără de care s-ar putea să, uh, dacă ne pripim, să pur și simplu să ucidem orice fel de inițiativă în domeniu. Știu că e un subiect dificil, iar în ceea ce privește economia participativă menționată menționat adineori de doamna Gebhardt, eu cred că uh, europenilor le place această economie participativă, vor să participe la ea, instaurează și creează tot felul de întreprinderi în tot felul de domenii și în tot felul de locuri la care noi nici nu ne-am fi gândit vreodată. Așa că uh, sunt nerăbdător să ascult răspunsul noastră. Acum alerg că trebuie să mă duc până la baie, dar mă întorc imediat, să știți. Doamna Șaranțova, da, mulțumesc, mulțumesc, uh, domnule președinte, uh, doamna președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră. Având în vedere că am avut un vot atât de lung, uh, suntem prea puțin numeroși în sală, însă e clar că agenda noastră de lucru e foarte importantă pentru comisia noastră și ar trebui poate să ne întâlnim și mai des. Mă bucur să văd că, datorită dumneavoastră, am reușit să trecem de la uh, o lume bazată pe hârtie, la cuvinte frumoase pe hârtie, la o lume în care încercăm să trecem și la acțiune. Și avem promisiuni din partea dumneavoastră că o să faceți tot ceea ce puteți pentru ca această agendă digitală să fie promovată. Noi ne dorim rezultate. Ne dorim rezultate pentru cetățeni. Ați menționat foarte multe propuneri, n-am să intru în detaliu, însă m-aș referi la inițiativele dumneavoastră mai recente inițiativele referitor la cloud computing, uh, contractele ECDC. Um, trebuie să înlăturăm barierele care încă mai există um, pe piața unică și știm că acest lucru va costa. Nu știu dacă există fonduri prevăzute. Eventual parteneriate public-privat o vreo implicare din partea statelor membre, dacă ne puteți spune și să ținem seama de asemenea și de situația politică și economică din Europa. Dacă aveți eventual vreun uh, feedback, vreun angajament din partea statelor membre în acest domeniu foarte important. Mulțumesc. Doamna președinte, după aceea am să rog pe Sabin și pe Pascal să hotărască cine anume va vorbi din partea PPE. Dar mai întâi dau cuvântul... Uh, Dita, mai vrei să adaugi ceva? Da, îmi cer scuze și eu trebuie să plec. Nu plec la baie ci mai am o altă întâlnire cu uh, președinția, un dosar foarte important. Bun, doamna președinte, am să rog pe fiecare orator să intervină cât mai concis cu putință, un minut, două, pentru a uh, spune esențialul, în așa fel încât și domnul comisar să aibă timp să răspundă. Vom continua eventual până la ora 12 și 12 minute, dacă puteți să rămâneți până atunci. Însă vă rog foarte mult, uh, concis, și uh, nu uitați că mai avem și subiectul referitor la uh, autovehicule, un subiect foarte important pentru consumatori. Bun, Julia, Sabin, Pascal, vă rog, concis fiecare. Thank you, Vice President. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Uh, mă bucur să vă văd, domnule comisar. Am promit să stau să ascult răspunsul dumneavoastră. Uh, eu sunt absolut de acord cu ceea ce ați spus dumneavoastră în ceea ce privește geoblocarea și portabilitatea. E foarte important să avem leadership pe, de, pe aceste subiecte și vreau să menționez faptul că uh, să sperăm că luna mai vom avea anumite propuneri pe comerț electronic și pe geoblocare. Acum, consultarea publică a Comisiei a demonstrat că pentru consumatori îngrijorarea cea mai mare în continuare reprezintă geoblocarea conținutului și e foarte important ca și Comisia să avanseze pe acest dosar. Știm că pachetul de, de drepturi de autor a fost uh, amânat pe septembrie, bănuiesc că asta nu se mai poate schimba, dar aș vrea să subliniez faptul că directiva cablu și satelit uh, nu țin, va ține seama de rezultatele eventuale ale consultării pe uh, drepturi de autor. Acum, pe pachetul drepturi de autor, noi am avut anumite informații contradictoare în ceea ce privește, contradictorii în ceea ce privește acordul de la Marrakesh. Poate ne puteți da o, o informație mai precisă în ceea ce privește Uh, amânarea adoptării acestui acord de la Marrakech. Știu că va fi prezentat împreună cu pachetul uh, drepturi de autor din septembrie. Ne puteți preciza lucrurile? Ar fi important să știm dacă e un pachet separat pentru că implementarea acordului la Marrakech uh, uh, nu are niciun fel de controversă, îl putem adopta rapid și să sperăm că va fi implementat sub forma unui regulament uh, foarte repede. Așa că să nu pierdem încă doi ani pentru faza de implementare. Iar în ceea ce privește pachetul pe drepturi de autor, propunerea aceasta și propunerea referitoare la cablu și satelit sunt legate, însă nu e foarte clar cum anume vreți să le și aplicați să le puneți în aplicare? Va fi o revizuire a directivei sau cum? sau vreți uh, o, o aplicare în cadrul acestei noi propuneri, nu e foarte clar deocamdată. De asemenea, v-ați referit la învățământ și biblioteci. N-ați menționat uh, excepțiile pentru cercetare. Eventual, uh, taxarea datelor, știu că aceasta există pe agenda de lucru, dar mai sunt și alte, alți utilizatori uh, ale drepturilor de autor, uh, iar din punct de vedere fiscal, uh, nu, aceștia ar trebui să poată beneficia de uh, exceptare nevoie de derogări, pentru că sunt utilizatori din domeniul cercetării. Apoi s-a menționat deja un alt aspect important în ceea ce privește Uh, YouTube. Nu știu cum anume acest lucru s-ar putea să funcționeze și să se înscrie în directiva de comerț electronic. Am înțeles că nu vreți să faceți acest lucru. Dacă așa stau lucrurile, eventual atunci e vorba de o platformă care să ne permită să descărcăm anumite video uh, și că acestea nu ar putea să fie impozitate. Vreți să clarificați un pic acest uh, subiect, dacă va fi sau nu vreo reformă a principiilor de bază? Și apoi, în ceea ce privește acest subiect, de asemenea, mă surprinde faptul că și Comisia a hotărât să organizeze o consultare pe tema drepturilor de autor. Noi am avut această discuție de multă vreme în Parlament. Parlamentul a votat deja împotriva unei astfel de propuneri acum un an de zile. Așa că nu e neapărat un subiect foarte nou. Și acum văd că și Comisia își dorește și mai multe informații din partea caselor de editură și așa mai departe. Cum veți face? Pentru că din nou și din nou și din nou Parlamentul a fost împotriva unor astfel de propuneri. Deci întreaga propunere pe drepturi de autor s-ar putea să fie ă, oprită tocmai din acest lucru, deși de președintele chiar a spus că e o prioritate pentru această comisie. Sabine. Ja, auch Doamna Verheyen, vă mulțumesc și eu pentru că avem din nou ocazia să avem acest, acest schimb de opinie. Aș dori să revin asupra câtorva puncte. În primul rând, în ceea ce privește portabilitatea, s-a afirmat de mai multe ori că verificarea reședinței obișnuită este un punct cheie din acest dosar și eu sunt uh, convinsă la fel ca dumneavoastră că nu trebuie să definim o perioadă de timp pentru că nu are rost să facem acest lucru Însă trebuie să fie respectată premisa că reședința consumatorului poate fi verificată uh, foarte precis, pentru că dacă este vorba de un context transfrontalier, atunci lucrurile ar trebui să fie uh, reglementate altfel. În diferite intervenții ați spus că acceptați principiul teritorialității în domeniul audiovizual pentru uh, filme, uh, și a, autentificarea reședinței este foarte importantă din acest punct de vedere. Și aș dori să știu, nu, nu se precizează um, care vor fi instrumentele, acte delegate, acte de punere în aplicare și, uh, de punere în aplicare și care va fi uh, procedura urmată de, de, de verificare a acestei reședințe, pentru că ea va fi foarte importantă pentru securitatea juridică. Și trec acum la al doilea punct la care v-ați referit, geoblocarea nejustificată, care se manifestă prin diferite modalități, uh, recurgerea la adresa IP sau respingerea unei uh, cărți de credit și uh, într-un domeniu se verifică reședința obișnuită în, în acest domeniu, nu mai este nevoie de verificarea reședinței, deci cum se va face diferențierea între cele două uh, abordări? Există exemple concrete, uh, căile ferate din țările de jos care oferă uh, posibilitatea de a cumpăra uh, un bilet de tren Uh, pe internet, dar atâta vreme cât uh, am un uh, card de credit emis în țările de jos și nu în alt stat. Pentru întreaga strategie este importantă promovarea infrastructurii, uh, fibra de, de sticlă. Uh, v-ați referit și la uh, frecvențele uh, din, și în acest, în acest domeniu există diferențe, discrepanțe foarte mari între statele membre și aș dori să mă întreb dacă este posibil să depășim, să ajungem la o aliniere a frecvențelor, a diferențelor între, între statele membre în următorii ani și apoi, din punctul de vedere al concurenței în domeniul tele, în, în telecomunicații, în Germania, cel puțin, se reajunge în ultima perioadă la tendința de a reveni la servicii de monopol. Directiva privind serviciile audiovizuale urmează să o discutăm mai intens uh, începând din uh, această vară. Va fi foarte interesant să vedem care va fi domeniul de aplicare al acestei uh, directive apoi uh, tema protecția tema protecției tinerilor, a minorilor, protecției consumatorilor în general va fi interesantă. Apoi, când vine vorba de drepturile de autor, v-ați referi nu doar la limitări și derogări, și și la persoanele cu dizabilități. Și aș dori să știu cât de departe au ajuns instituțiile europene în furnizarea unor servicii uh, mai adaptate persoanelor cu dizabilități. Pascal, un minut. Câte un minut fiecare. Thank you, Chair. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule comisar. Sper că voi reuși să mă limitez la un minut. Prima teamă, bunurile tangibile și directiva propusă în acest moment. Cel care cumpără pe internet are mai multe drepturi decât cel care cumpără în lumea reală. Eu nu cred că trebuie să facem o diferență între, între cele două uh, domenii. De ce cumpărătorii de pe internet se bucură de mai multe drepturi decât ceilalți? În al doilea rând, Comisia ne-a dat de înțeles că dorește să alinieze uh, celelalte drepturi, drepturile celor care cumpără în lumea reală, și aș dori să știu dacă există un calendar concret până când va fi va veni o propunere de modificare acestei, direct, acestei directive. A treia întrebare. V-ați referit la portabilitatea conținutului digital, v-ați referit la oamenii care fac naveta dintr-un stat în altul. În Europa este vorba de 1,7 milioane de oameni, 0,4% din populația întreagă, deci nu este un număr atât de mare și ați afirmat că nu vi se pare uh, ar fi, ar fi o idee prea bună să limităm la anumite zile utilizarea uh, portabilității acestui uh, conținut. V-ați referit și la roaming și la utilizarea echitabilă, un concept care urmează să fie uh, definit până la sfârșitul acestui an. Ieri, șeful Proximus, un furnizor de servicii de telecomunicații din Belgia, a spus că uh, își poate închipui că această utilizare echitabilă să fie redusă la 40-45 de zile pe an. Pentru că acest lucru ar veni întâmpinarea uh, navetiștilor transfrontalieri și uh, nu ar avea un impact prea mare uh, renunțarea la veniturile obținute din această uh, taxă de roaming și aș dori să știu din partea Comisiei dacă într-adevăr dorește să meargă în această direcție sau nu. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule vicepreședinte, câteva cuvinte și aștept să vă puneți căștile ca să înțelegeți ce spun. Referitor la dosarele pe care le discutăm acum și pe care ne le-ați prezentat. Comerțul pentru conținutul numer digital. E ceva foarte bine pentru că avem nevoie de informații juridice pe aceste subiecte, dar uh, sunt niște întrebări la care Comisia totuși nu răspunde în propunerea sa. Mă gândesc, spre exemplu, la felul în care vom asigura coerența între diferitele legislații în funcție de tipul de su suport uh, tangibil, intangibil, conținut digital sau altul și posibilitatea de cumpărare online sau uh, uh real deci, în continuare, lucrurile sunt neclare și în ceea ce privește textul, eu uh, sunt de acord cu Evelyn, uh, care spunea că dacă avem două tipuri de protecție a consumatorilor care Uh, exista în paralel, am avea o protecție specifică pentru cumpărăturile online și atunci consumatorul este cel care o să trebuiască să priceapă două situații juridice diferite și am impresia mai avantajos pentru uh, uh, cei care fac cumpărături online și nu e neapărat pentru a proteja consumatorii ca atare, pe toți. În ceea ce privește portabilitatea, da, într-adevăr, durata nu e neapărat uh, Uh, elementul cel mai important pentru a face față acestei provocări. Însă trebuie să ne asigurăm că principiul teritorialității rămâne în continuare în picioare, pentru că doar astfel ne vom asigura că există o contribuție a tuturor actorilor care au beneficii de pe urma culturii. Așa că dacă abandonăm această idee a duratei, va trebui să verificăm atunci locul de reședință, realitatea acestei reședințe și să ne concentrăm pe asta. Regulamentul așa cum există în momentul de față deocamdată e neclar. Și un ultim aspect referitor la platforme. Ați vorbit despre YouTube și felul în care uh, acesta funcționează. Două treimi din utilizarea video online reprezintă 10% din veniturile artistilor. Dar întrebarea este când avem intermediari, cum ne putem asigura că aceste platforme nu vor reține mare parte din această valoare câștigată fără să o redistribuie către beneficiarii de drept ai uh, acestei valori? Aia, da, mulțumesc. Am câteva întrebări foarte scurte și concrete, care nu sunt neapărat legate de propunerea prezentată astăzi, ci mai degrabă de directiva comerț electronic. Care este ce face Comisia Europeană pentru a se asigura că există o implementare uh, armonizată a acestei directive? Pentru că am văzut că în diferite state membre există discuții referitor la această directivă și referitor la felul în care această directivă este implementată în mod foarte diferit în statele membre. Procedurile de implementare, colectarea datelor, așa că vreau să mă asigur că implementarea va fi făcută în mod corect și uniform. Da, mai am un fel de listă de shopping aici, pe care vreau să vă prezint și eu. În ceea ce privește protecția datelor, noi am votat pentru, dar trebuie ca să avem și un ghid îndrumător foarte clar ce se întâmplă cu implementarea și trebuie să ne asigurăm că, spre exemplu, în momentul în care analizăm conținutul digital, când plătim pentru anumite informații, anumite date, avem și o abordare care e uh, armonizată și nu creează un conflict pentru că avem două texte legislative care s-ar putea la un moment dat să intre în conflict. Deci trebuie să avem un pachet coerent. Apoi, în ceea ce privește uh, răspunderea intermediarelor, a platformelor intermediare, mai sunt îngrijorări în ceea ce privește și răspunderile care ar trebui să revină acestor platforme, acestor intermediari și nu cumva să ajungem într-o situație în care le punem uh, bețe în roate și nu mai sunt în măsură să corespundă, să răspundă criteriilor juridice. Apoi, în ceea ce este standardizarea, am discutat ieri despre TTIP și faptul că trebuie să conlucrăm cu SUA pe creșterea digitală și că, în mod clar, trebuie să fim atenți să nu dezvoltăm niște standarde europene care să fie diferite de cele americane și să fie iar diferite de cele internaționale și să avem probleme de securitate și de uh, răspundere juridică. Deci ne puteți spune ce se întâmplă cu standardizarea tocmai în acest context de negocieri TTIP? În ceea ce privește geoblocajul, Înțeleg, înțelegem uh, ce, um, chestiuni legate de piața unică și discriminare, dar nu forțăm companiile să ofere aceleași uh, bunuri la același preț în toate magazinele din Europa. Trebuie să ne asigurăm că consumatorii pot să, prim, să aibă acces uh, la conținut divers, să aibă de unde alege. Dorim să existe o varietate în ceea ce privește oferta și conținutul. Acestea sunt uh, chestiunile pe care le-am discutat săptămâna trecută în ceea ce privește faptul că trebuie să avem grijă cu definiția platformelor și să uh, ne asigurăm că acesta rezistă viitorului. Platformele sunt foarte uh, diferite intrasectorial. Ați putea să ne răspundeți acum la întrebări și uh, mulțumesc foarte mult! Nu cred că e nevoie de răspunsuri de la mine. Fiindcă doamna președintă a, a spus deja concluziile, mi-a, mi-a citit gândurile. <laughs> nu știu de ce m-ați mai chemat aici. Exactly the same views. Fiindcă suntem total pe aceeași lungime de undă. Da, haideți să vă spun și eu câteva lucruri, dar să vă să-mi spuneți când, când trebuie să termin. În ceea ce privește platformele, o, o, încep de aici. În ceea ce privește platformele, da, aveți dreptate că avem uh, foarte multe feluri de platforme și când se vorbește despre platforme, oamenii se gândesc la lucruri diferite. Unii se gândesc uh, la motoare de căutare și ar vrea mai multă transparență, să zicem. Ar vrea să știe unde, unde se pot găsi rezultatele pentru anunțurile plătite, unde sunt, unde sunt liderii de piață și trebuie să le oferim răspunsuri celor care cer mai multă transparență. Alții, când se vorbește despre platforme, se gândesc la protecția consumatorului, la taximetriști, de pildă, acest serviciu. Și toată lumea care activează pe piața europeană trebuie să ne respecte regulile. Noi, decizionarii politici, trebuie să știm că că această economie, partajarea economiei, nu se va schimba, fiindcă avem noi posibilități tehnice. Și toată lumea trebuie să se adapteze. E limpede acest lucru. În Comisia Europeană noi nu dorim să distrugem uh, inovarea prin uh, suprareglementarea platformelor. Deloc. Pentru alții, platforme înseamnă, când se vorbește despre platforme, ei trebuie uh, să gândesc la um, platformele de valoare. Există unele platforme care, au, care sunt pe bază de abonament și au pe lună 140 de abonați. Iar aceste platforme uh, au o contribuție de 1,6 miliarde de euro, cum ar fi Spotify, dar nu numai. Apoi sunt alte platforme care câștigă din reclame. Și acestea reprezintă și acestea au uh, un miliard de contacte anual, dar au o contribuție de numai 0,6 miliarde pentru muziciani, 140 de milioane de uh, abonați și 160 de miliarde. un miliard și 0,6 miliarde. Ei spun, nu știm ce se întâmplă, nu știm, nu, nu, nu, nu știm nimic, noi suntem doar intermediari neutri. Trebuie ca, regul, trebuie ca regulile să fie mai clare. Când se spune, când ni se spune, suntem, când suntem pur și simplu intermediari neutri și când trebuie să tragem linia și să spunem, nu se poate. Vindeți produse cu, de valoare și folosiți conținutul al cuiva fără remunerare. Eu nu dau, nu arăt cu degetul aici unele platforme sau altele, dar e clar că aceste reguli trebuie să fie mai clare. Trebuie să și să luăm măsuri când constatăm ceva. Lucrurile funcționează bine când, când situațiile sunt uh, clare. Conținut ilegal, că avem pe unele platforme conținut ilegal, atunci e clar. Le, putem închide, dar dacă există conținut legal folosit ilegal pe unele platforme, atunci va dura ceva timp până putem să închidem platforma. Și după aceea, în termen de minute, după ce am, după ce am eliminat conținutul de pe acele platforme, altcineva va pune același cântec pe același uh, platformă și uh, muzicienii și muzicienii ne spun acum, ne roagă să facem în așa fel încât uh, operele lor să nu mai fie pe internet. Trebuie să-i ascultăm, fiindcă ei se plâng de situația actuală și aici nu e vorba doar de remunerare, care însă este o chestiune foarte importantă, este vorba și despre un teren echitabil între acele platforme care funcționează pe bază de abonament și acele platforme care sunt care își câștigă banii din uh, reclame. Noi am hotărât la Comisia Europeană să nu avem o abordare orizontală, să încerc să, regl- să reglementăm toate platformele cu un singur regulament. E imposibil, fiindcă e imposibil așa ceva când vorbim despre safe harbor. Lucrurile vor rămâne așa. Am dorit să avem o abordare bazată pe găsirea de soluții la probleme concrete. Și nu să schimbăm principiile de bază ale internetului. Nu este aceasta abordarea noastră. Păi în ceea ce blocajul această propunere nu se, nu se referă la același preț peste tot. E vorba de libertatea antreprenorilor. Știu foarte bine că un supermarket în oraș, poate prețele sunt mai ridicate decât la periferie. Și așa vor rămâne și pe viitor. Prețurile vor fi diferite, dar consumatorii trebuie să aibă de unde alege. Dacă dacă tu uh, ceri un preț foarte ridicat, eu, ca consumator, trebuie să am libertatea să mă duc la un alt magazin sau la un alt site și lucrurile trebuie să rămână așa. Și încă o dată vreau să vă spun că această obligație de a vinde ca acasă nu înseamnă că există obligația de uh, a livra. Această obligație de a vinde ca acasă înseamnă, din câte am înțeles eu, că uh, se va aplica această mm, lege pentru vânzători cum va merge mână în mână cu uh, Roma 1 și așa mai departe. Trebuie să lămurim lucrurile, fiindcă această soluție este una simplă și uh, magazine de desfacere nu trebuie să-și facă probleme de uh, formulare, mărci și așa mai departe. Și în ceea ce privește garanțiile, uh, Vreau să vă spun că dacă vor fi probleme, dacă, dacă sunt probleme, eu trebuie să pot să duc aparatul cu probleme înapoi de acolo de unde l-am cumpărat. Și, și vânzătorul respectiv să nu-și facă probleme că primește echipament, produse din diverse colțuri ale Europei. Acesta ar fi idealul. Apoi, în ceea ce privește standardizarea. Asta este foarte important. Pentru a crea standarde deschise în mai multe domenii. Acum câteva zile m-am întâlnit cu genii romeții de la IBM. Și putem spune că IBM aproape că sunt europeni, fiindcă de 100 de ani au o activitate în Europa și cunosc foarte bine țările europene și ei spun că e nevoie să se creeze standarde deschise alături de americani, bineînțeles. Când vorbim despre internet, internetul lucrurilor, avem peste 500 de standarde în Uniunea Europeană. A, și pentru pentru companiile mici, e greu să înțeleagă toate aceste standarde. Pentru cei care fabrică uh, aparatură, um, aparate domestice pentru casă, uh, dacă fabrici frigidere, aragaz și mai departe, trebuie să pui un, să introduci un chip în aparate. Și chipul costă 50 de euro. Dar spun că, dar ei spun că dacă ar fi, dacă ar exista standarde deschise, chipul n-ar mai costa decât un euro pentru a interconecta aceste aparate casnice. De ce trebuie să plătească clienții noștri peste 49 um, de euro în plus? Ceea ce este vorba despre competitivitatea economiei noastre. Noi vrem să inițiem standard, o, un proces de standardizare în cinci zone prioritare. Internetul obiectelor. Standardizarea asta trebuie să rămână așa, pe bază de voluntariat. Pornind de la industrie. Da, trebuie să rămână așa, dar cu banii contribuabilor putem iniția și grăbi procesele în zone prioritare concrete, iar acesta este scopul nostru. Răspunderea intermediară. Cred că m-am referit la această chestiune deja. Fără abordare orizontală, se farmă farmă în picioare, dar trebuie ca regulile să fie mai clare. Fiindcă nu e suficient uh, să dai vina pe o platformă proastă și să stai cu mâinile în sân. Și nu vrem să taxăm YouTube, nu avem astfel de planuri. Am citit și asta în mass media. că am discutat noi la comisie despre o taxă pe YouTube. Dar uh, eu nu fac parte din acele grupuri unde se vorbește despre așa ceva. Și mă îndoiesc că se vorbește despre așa ceva în comisia, la Comisia Europeană. Eu n-aș, n-aș fi niciodată de acord cu astfel de idei. Dar Uh, nevoie, este nevoie de, fapt, de reguli mai clare, cum spuneam. Portabilitatea. Aici, fără, deci portabilitatea fără limite de zile și așa mai departe. De ce? Fiindcă nu-i nevoie. Dar abonamentul, acolo tragem linia, la abonamente. Și identificarea joacă un rol foarte important în acest proces. Deci trebuie să protejăm principiul teritorialității. Adică finanțarea noilor filme se bazează pe principiul teritor- teritorialității. Eu nu mă opun acestui principiu, dar mă opun principiului exclusivității teritoriale absolute. Unii spun trebuie să să le oferim uh, investitorilor potențial uh, uh, teritorialitate exclusivă absolută. Dar stați puțin. Nu există, nu există, îi spun cum se întâmplă asta, dar nu există asta nici astăzi. Să ne gândim la cei 20% dintre utilizatorii internetului care folosesc VPN sau 68% dintre cei care se uită la filme pe internet și care folosesc acele free downloads. Chiar și în mod legal nu există exclusivitate absolută teritorială, iar cei care oferă cuiva exclusivitate teritorială absolută mint, fiindcă nu au cum să facă așa ceva. Scopul, meu, scopul nostru este să oferim acces legal persoanelor la conținut digital și remunerare echitabilă creatorilor, artiștilor. Nu mai avem timp, dar <laughs> eu abia am început. Intervenție fără microfon de la doamna președinte. ,7 de milioane de uh, persoane lucrează într-o altă țară zilnic, asta în și portabilitatea. Am vorbit despre economia partajată, am vorbit despre portabilitate și v-am spus că noi nu vrem să ucem în fașă inovația uh, suprareglementând platformele. <laughs> Mi-ați adresat foarte multe întrebări. câte cinci pe membru și fiecare, la fiecare întrebare s-au mai pus aproape cinci întrebări uh, suplimentare. În ceea ce privește frecvențele, știu că unele țări se confruntă cu probleme serioase în ceea ce privește partea de sus a celor 700 de MHz pentru um, furnizorii de servicii, fiindcă televiziunea în această bandă de frecvență este remarcabilă și ei cer perioade de tranziție mai lungi. Dar uh, e vorba de concurență aici. Nu numai de concurență în Uniunea Europeană, ci la nivel mondial. Și da, putem oferi perioade de tranziție mai lungi. 2 ani, 20 de ani și mai departe. Dar unde ajungem? dacă va fi atât de lungă această perioadă de tranziție. Suntem deja foarte grăbiți, fiindcă suntem în urmă. Iată de ce trebuie să ne grăbim. Vorba de viitorul nostru aici. Și dacă ne cere cineva să întârziem prea mult, până la urmă plătim cu viitorul nostru decizi- decizionari politici sunt cei care iau această hotărâre, dar eu nu sunt de acord cu așa ceva. Mulțumesc. Îmi ce scuze. În ceea ce vește uh, drepturile de autor uh, auxiliare, și asta e o, o chestiune importantă de care n-am vorbit deloc, noi am lansat încă o consultare publică. Unele, unele case de editură au cerut astfel de drepturi de autor uh, auxiliare, dar după cum știm, nici în Germania nu e clară situația. Unele edituri spun că nu doresc uh, astfel de drepturi pentru întreaga Uniune Europeană. Alții spun din potrivă, ne dorim astfel de reguli să ne gândim la Allgemeine Zeitung și Springer și părerile divergente care se manifestă în Germania. Multe dintre statele membre și multe edituri au ridicat această chestiune a drepturilor uh, a auxiliare. Drepturile de, drepte, drepturile, în dreptul laboral există drepturile de vecinătate, dar uh, editurile nu aveau aceste drepturi și s-a ridicat această chestiune, iar noi, la Comisia Europeană, Noi am avut discuții Eh, discuții publice suficiente și acum avem suficiente informații pentru a lua o decizie. Nu putem să spunem așa ceva, fiindcă nu am avut suficiente consultări publice și discuții publice. Iar în cadrul discuțiilor publice, libertatea de chestiunea dreptului de panorama a fost ridicată. Dar s-a ridicat această chestiune, dar noi nu le-am discutat în timpul consultărilor publice. Nu putem spune că gata, au fost discutate suficient și acum o să luăm o hotărâre. Nu e corect. Deci noi o să facem propunerea în septembrie. După ce primim informații în urma consultărilor publice. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru invitație. Și da, sunt sigur că veți oferi răspuns și celelalte întrebări. Da. Peste, peste 200 de întrebări, nu e ușor deloc, dar o să încerc. Sper că mă bazez pe sfârșitul dumneavoastră. Vă mulțumesc. Now, because we had enormously... Pentru că voturile s-au lungit atât de mult de dimineață, avem o mică întârziere. Următorul punct de pe ordinea de zi a reuniunii de această dimineață este o expunere a Comisiei privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor. Este o prezentare extrem, extrem de importantă pentru consumatorii europeni și doresc să mă asigur că um, vom avea suficient timp pentru a o discuta. Mă bucură prezența Comisiei Europene astăzi, alături de noi, însă raportorul nu ar dori să se grăbească cu această temă. Dacă am alege să amânăm acest punct, am putea să-l discutăm pe data de 24 mai, peste 4 săptămâni. Am putea începe acum cu prezentarea Comisiei însă cred că 20 de minute nu ar fi suficiente și, sunt, și știu că unii din uh, raportorii din umbră trebuie să prindă uh, câteva avioane. Deci nu știu dacă comisia este de acord să revină cu această prezentare peste patru săptămâni, moment în care vom, vom uh, preconiza cel puțin uh, o oră nu, cel puțin o jumătate de oră, eventual mai mult, pentru o prezentare adecvată. Nu știu care este părerea comisiei. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Înțelegem problemele legate de timp, însă consider că decizia va revine dumneavoastră și uh, raportorului Doamna președinte, atunci aș dori să fac următoarea propunere. Prezentarea dumneavoastră se regăsește pe internet. To have, obviously, bilateral discussions or... Pentru a putea fi demarate discuții publice și atunci vom uh, reveni la acest punct pe data de 24 mai. Dacă sunteți de acord, nu știu dacă raportorul este de acord. Da, eu sunt convins eu cunosc deja această prezentare, este o prezentare excelentă, însă este lungă și complicată. Nu cred că o să avem timp astăzi să, să o parcurgem. Și întârzierea, această întârziere cu luna nu reprezintă o întârziere a procedurii, pentru că nu vine o, nu urmează o propunere uh, urgentă. Doamna masă, dar sunt cu totul de acord. Trebuie să amânăm pe 24 mai și un lucru în plus. Știți că atât domnul Dalton cât și eu facem parte din comisia EMIS, care se ocupă de uh, scandalul emisiilor, scandalul Volkswagen și ar fi uh, util, ar fi util activitatea și în această comisie care va avea un impact asupra omologării de tip. Da, și va fi, spune doamna președinte, mai mulți membri ai comisiei vor fi, vor fi prezenți și PP-ul este de acord, văd. Vă mulțumesc tuturor pentru volumul imens de muncă pe care l-am prestat în această dimineață. Vă mulțumesc!